А, gal pradėsim, не? Мэйби we'll start, yeah? Yes. We can start. Uh, найс ту си ю, and... Dragi colegi, îmi face o plăcere deosebită să vă văd. Haideți să începem ședința comisiei noastre. Am să vorbesc în limba mea maternă, lituaniană. Trebuie să adoptăm mai întâi uh, ordinea de zi. Am primit uh, propunerile de modificare. S-a eliminat punctul 6, pentru că, din nefericire, Doamna Laurence Rossignol, uh, ministrul francez, nu a putut să vină. De asemenea, punctul 10 a fost eliminat. Partea de votare. O să votăm recomandarea Comisiei privind statul femeilor la următoarea noastră ședință. Sunteți de acord cu ordinea de zi în formă modificată? Da, mulțumesc. Trecem atunci mai departe. Punctul 3. Adoptarea ordinii de zi a ședinței din 2 ianuarie 2017. Punctul 4. Anunțurile președintelui. Am o, un anunț. Aș dori să vă informez că de acum încolo, Comisia FAM va opera în regimul fără hârtie. Asta înseamnă că listele de votare și toate documentele de ședință vor fi disponibile pe intranet și internet. Nu se vor mai distribui copii listate, doar ordinea de zi va rămâne disponibilă și pe hârtie. Haideți să trecem mai departe. Trecem la vot. Votăm proiectul privind egalitatea între bărbați și femei pe teritoriul Uniunii Europene. Ernest sunt compromisul 23. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 104. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 24. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 25. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 26. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți să verificăm electronic? Verificăm electronic. Compromisul 26. Deschidem votul. Închidem votul acum. Se adoptă. Vă rog, ridicați mâinile mai sus 181 amendamentul pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 154 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 155 pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm. Deschidem votul. Se închide votul. Se adoptă. Amendamentul 157 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 153 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 175 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 178. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 179. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 180. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 32. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 31. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 166. Pentru, împotrivă. Amendamentul 166 are două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 33. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 34. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 187. Pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Se deschide votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Nu a funcționat dispozitivul dumneavoastră? Cum ați votat pentru, împotriva? Ați votat pentru. Și atunci 187 se adoptă. Amendamentul 188 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 195 pentru, împotriva, abțineri. Trebuie să verificăm aici. Deschidem votul. Închidem votul. Se respinge. Amendamentul 196. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 36. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 200. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 201. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 203. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 37. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 209. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 210. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 38. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 39. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 40. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 31. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 32. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 226. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 46. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 33. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 233. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 234. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 44. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 34. Pentru, împotrivă, 45. Compromisul 45, corectează doamna președintă, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 243. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 246. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 247. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 249. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 47. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 48. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 48A. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 258. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 256. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 265 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 266 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 50. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 51. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 270. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 271. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 273 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 275 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru. Scuze, spune doamna președintă, amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 2. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 44. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă.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 am vrea un compromis fără acel amendament, deci fără cuvintele. Aceste cuvinte dispar din compromis. Compromisul 11 cu amendamentul oral. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 88. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 95. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 97. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 110. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 111 și 112. Pentru, împotrivă, abțineri respinse. Amendamentul 114. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 115 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 116 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 117 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 120 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 121 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 122 și 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 131 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 132 pentru, împotrivă, abțineri, Trebuie să verificăm aici. Deschidem votul. Închidem acum. Se adoptă. Amendamentul 133. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 136. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele 4 și 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendment 10 in favor. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentele 18 și 19 pentru, împotrivă, abțineri se resping. Amendamentele 20 și 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 24, 25 și 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum întreaga rezoluție. S-a deschis votul. S-a închis votul. Din partea socialiștilor și democraților sunt două persoane în plus. Acum e în regulă. Șaptesprezece voturi pentru. Felicitări! Now, a second. Mm -hmm. uh, uh, Next vote report on the application. Următorul raport se referă la aplicarea directivei Consiliului 2413, implementând principiul tratamentului egal între bărbați și femei în ceea ce privește accesul la furnizarea de bunuri și servicii. Raportor, doamna Agnieszka Koslova Raicevici. Compromisul 3. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Tran 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Tran 2. Se adoptă. Amendamentul 47. Pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm și aici. S-a deschis votul. Dar la Socialiști și Democrați un vot în plus. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele 71 și 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74 pentru, îmi cer scuze, spune președinta, amendamentul 31, TRAN, pentru, ba nu, nu se votează nici acesta, Compromisul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Tran 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doriți să verificăm? Verificăm așadar Tran 27. S-a deschis votul. Ca de obicei, un vot de la socialiști în plus. Doar, evident, doar în această comisie. Yes, the vote is closed. S-a închis votul, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Amendamentul 84. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Da. Amendamentul 85. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 86. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 87. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul 87. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 90. Pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. 91. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, 98 încă o dată pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 99 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 100 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 104 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Putem verifica dacă doriți, să deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 103 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 106. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 112. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 113. Pentru împotrivă, abține, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 115 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm cea de-a doua parte, așadar s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 116, pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I lost. Ah, I am mm-hmm. Sorry. <laughs> Compromise 15. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentele 5 și 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Doriți să verificăm? Bun, atunci s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pe, deci, în cinci părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Cea de-a treia parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a patra parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge și de-a cincea parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 19, pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 20, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 21, pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cea de doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 31. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 42 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum vom vota întregul proiect de rezoluție. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări! Next vote, voting, what? Următorul vot, condițiile de lucru și uh, slujbele precare, raportor Joao Pimenta Lopez. Amendamentul 53. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă rog să verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 54. Amendamentul 54. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 58, două, uh, vot pe părți, prima parte, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 59 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 60 pentru împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 61 pentru împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 62, două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 6. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 69. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 70. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 71. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm 72, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 73. Cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 81, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 82, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 83, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 8, pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 85, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 87 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 88, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 89, două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abținere adoptată. Amendamentul 90, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 91. Cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. 92. Uh, pentru, împotriva, abținere adoptat. 93. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 94. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 95 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 96, scuze, ce parte, întreabă doamna președinte? 94? Votăm a doua parte a amendamentului 94. Nu, există o singură parte. Amendamentul 96 are două părți și acum votăm amendamentul 96. În regulă. Amendamentul 96 în două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotriva? Abținere adoptat. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 9. Pentru împotriva abținere adoptat. Compromisul 2. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 12. Pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 13 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 14 în două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 4. Cine este pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Amendamentul 22. Cine este pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Amendamentul 23. Cine este pentru, împotrivă, abținere, respins. Amendamentul 24. Pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Amendamentul 25. Pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Amendamentul 26 pentru, împotriva, abținere adoptat. Amendamentul 27, cine este pentru, împotriva, abținere adoptat. 28 pentru, împotriva, abțineri adoptat. 29 pentru, împotriva, abțineri adoptat. 30 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 31 pentru, împotriva abțineri, respins. 32 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 34 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 35. Cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. 36 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 38 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 39 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 40 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 41 pentru, împotrivă, abține, respins. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Amendamentul 44, cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. Amendamentul 45, cine este pentru, împotrivă, abținere respins. 46, cine este pentru, împotrivă, abținere adoptat. 47 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 48 cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 49 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 50 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 51 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 52 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Și acum votăm proiectul de aviz astfel amendat. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Felicitări! Dragi colegi, am încheiat așadar ședința noastră. Vă rog să nu uitați că ne reîntâlnim pe 28 februarie. Vă mulțumesc.